Acum, cu privire la semnătura actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară, vom am semnat împreună cu, voi semna împreună cu președintele Consiliului, miercuri, patru acte adoptate în conformitate cu această procedură, în conformitate cu regula 74 din regulamentul de procedură. Titlurile actelor vor fi publicate în procesul verbal. Grupul PPE și grupul Verzilor